următorul punct de pe ordinea de zi, și anume raportul domnului Capato, accesul publicului la documentele instituțiilor europene. Dau cuvântul domnului Capato pentru patru minute. Grazie, președinte. E un raport su... Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de un raport în legătură cu accesul documentele Uniunii Europene și ocazia de a face anumite sugestii. În puținele minute pe care am, le am la dispoziție, vreau să abordez trei elemente fundamentale. În primul rând, în legătură cu Consiliul, guvernele Uniunii Europene, reprezentanții guvernelor Uniunii Europene se reunesc uh, și au puteri legislative și ca celelalte organe ale Uniunii ar trebui să fie uh, și aceștia obligați să-și publice documentele de lucru Amendamentul din partea grupului PPE de a vota separat în legătură cu anumite uh, aliniate, sper că nu va fi adoptat, sper că nu vor, uh, se vor permite voturi separate pentru anumite elemente. De exemplu, la, la aliniatul 3, raportul cere să se aplice Uh, hotărârea din cauza Maurizio Turco, fost deputat uh, în Parlamentul European din partea Partidului Radical, care a câștigat la Curtea de Justiție în legătură cu publicarea avizelor juridice, avizelor serviciilor juridice ale instituțiilor europene și în legătură cu obligativitatea identificării delegaților statelor membre în Consiliu. Noi avem dreptul să știm cine cum votează în Consiliu. De aceea sper că nu se va vota împotriva acestor aliniat 3 precum și împotriva liniatului 9, care cere să fim informați de ce se întâmplă în Coreper, în Comitetul uh, Reprezentanților Permanenți, să se dea publicității documentelor de ședințe, care să nu, să nu mai fie ținute secrete toate documentele legate de politica internațională, politica externă, pentru că sunt documente import, uh, diplomatice. Alt element legat de Parlament, pentru că noi trebuie să fim primii care uh, publică documentele. După cum spun uh, radicali italiani, e, uh, e nevoia de un uh, registru public al documentelor, cine e prezent, cine e absent, cine cum votează. Și, bineînțeles, ce taxe se percep. Ar fi o greșeală și aici uh, se cere vot separat legătură cu aliniatul 5. Ar fi o greșeală să considerăm că dacă uh, menținem confidențiale anumite dintre aceste informații. Spun acest uh, lucru la adresa colegei Sedeleșon, care știu că are sensibilități deosebite în legătură cu acest element. Dacă reușim dacă menținem confidențial aceste informații, suntem mai expuși unor inițiative, chiar agresive, demagogice, împotriva parlamentarilor. Știm că anumiți colegi au filmat au filmat pe alți colegi și, și uh, se inventează spioni al altor colegi. Deci nu dorim uh, să luptăm împotriva acestor procese, dorim, cerem doar uh, să se publice documentele noastre legate de lucrările noastre pentru că să nu se mai uite lumea pe gaura cheii, să se poată deschide ușa, să se transmită toate ședințele noastre pe internet, toate actele acestui Parlament. Al treilea element este legat uh, de uh, documentele informative și aici PP-ul a cerut uh, vot separat. Când cerem să se folosească documente cu format deschis din punct de vedere tehnic, deci e nevoie de multilingvism și de tehnologii care să permită și persoanelor cu dizabilități să aibă acces la documente. Deci e vorba de formatul documentelor. Sper că acest Parlament, uh, știu că acest Parlament dorește accesul uh, în toate limbile Uniunii la documente, dar să se permită și accesul persoanelor handicapate la aceste documente. Este un element foarte important pentru o parte a, a cetățenilor noștri. Știm că Comisia a propus o reformă a regulilor noastre interne și în raportul Cașman vă discuta aceste propuneri, dar această rezoluție este o primă ocazie de a fixa anumite puncte de referință pentru funcționarea acestui Parlament. Sper că această ocazie nu va fi uh, lăsată deoparte. Sper că cu acest document de lucru vom reuși rezolva anumite probleme. Mulțumesc, domnule Capato. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul doamna Wallström. Mulțumesc, domnule președinte, Vă mulțumesc în primul rând pentru acest raport bine scris și foarte interesant. Doresc să felicit raportorul, pentru că avem de-a face cu o chestiune foarte importantă și care ne interesează pe uh, noi toți, în special în ceea ce privește uh, perspectiva adoptării tratatului de la uh, Lisabona. Raportul, sigur, în principiu vorbește despre eh, aplicarea regulamentului 1049. Eh, de aceea, permiteți-mi să vă reamintesc unul dintre elementele pozitive legate de punerea în aplicare a regulamentului. Așa cum arată datele cantitative și o recunoaște raportul Parlamentului, instituțiile europene asigură accesul la un număr mare de documente eh, și iar numărul refuzului accesului s-a, a redus continuu într-o dorință de deschidere și de transparență. Unele dintre recomandările făcute în raport merg mai departe în ceea ce privește, mai decât o prevede regulamentul 1049 din 2006 și nu sunt direct legate de activitățile Comisiei. Raportul discută o serie de chestiuni legate de deschidere, de comunicarea cu cetățenii și și salut în mod deosebit acest lucru ca o contribuție foarte importantă cu privire la o reflexie generală privind comunicarea și transparența. Permiteți-mi să discut unele dintre principii și recomandări care se află la baza lor, pentru că este nevoie să reflectăm asupra lor. În ce privește în cazul tău, că vă asigur că eh, Comisia ține seama de această hotărâre. După cum știți, el privește doar nevoia de deschidere suplimentare și eh, a Consiliului în eh, perspectiva competențelor sale legislative. Sigur că acest lucru se aplică însă și Comisiei și tuturor instituțiilor. Și Comisia se asigură că fiecare solicitare de acces este analizată cu atenție în conformitate cu parametrii stabiliți de Curtea Europeană de Justiție. Propunerea de a stabili reguli și proceduri administrative comune necesită o reflexie mai adâncă, deoarece multe dintre aceste proceduri sunt foarte concrete și foarte specifice în natura lor, uneori chiar unice fiecărei instituții în parte. Asta înseamnă că vom avea nevoie de mai mult timp pentru a vedea felul în care acest lucru se poate pune în practică. Recomandarea de a fuziona regulamentul 1049 și 354 eh, cât privește deschiderea arhivelor istorice este foarte complex dintr-un motiv anume pentru că articolul 255 din tratatul CE și regulamentul 1049 nu se aplică tuturor organismelor și instituțiilor. Și acest lucru se va schimba în continuare odată cu adoptarea tratatului de la Lisabona, pentru că atunci se va uh, extinde dreptul de acces la documentele tuturor organelor și instituțiilor. Deci nu e pur și simplu vorba de a fuziona cele două documente, deoarece domeniilor de aplicare este diferit. În ceea ce privește registrul public al Comisiei și comentariul care s-a făcut, vă asigur că luăm acest lucru foarte în serios. După cum știți, avem un registru public al documentelor care funcționează din iunie 2002. De atunci, Comisia a mai pus uh, pe picioare și un registru special pentru comitologie și alta, altul pentru grupurile la nivel de expert. Ne străduim în permanență să modernizăm uh, sistemele informatice. Uh, dar uh, sigur că treaba asta nu se poate întâmpla peste noapte, trebuie să lucrăm uh, continuu, uh, dar vă asigur că ținem întotdeauna seama de nevoia de a spori accesul publicului la aceste registre. Vă asigur și de propriul meu angajament în acest sens. De aceea recunoaștem că trebuie în continuare să sporim accesul la registrele noastre publice și ne confirmăm angajamentul de a face ca acest lucru să să funcționeze în interesul uh, transparenței. În rezoluție ați vorbit despre gestionarea documentelor uh, și portalul comun și uh, proiectul Transjai. Comisia uh, susține ideea creierii unui portal comun pentru a ușura accesul cetățenilor la uh, actele legislative. Cred că asta înseamnă însă o metodologie comună și atunci trebuie să analizăm și toate consecințele practice privind identificarea și numărul de referință al fiecărui document. De asemenea, sigur că am dorit să avem un portal care să permită accesul complet la documentele publice ale fiecărei uh, instituții. Deci suntem cu totul dispuși să lucrăm cu dumneavoastră pe această temă. În ce, ce privește proiectul, proiectul Transjai, așa cum am răspuns uh, și în luna octombrie. Acest, ne așteptăm ca acesta să fie deschis publicului în 2010. În ce privește schimbul de informații între instituții, am, uh, am înțeles uh, ce doriți Doresc însă să vă reamintesc că între instituțiile noastre avem deja o metodă de lucru uh, stabilită privind schimbul de informații uh, confidențiale. Și acest lucru este guvernat de o anexă la acordul cadru. Trebuie să ținem seama de asemenea și de problema uh, comunicării informațiilor între instituțiilor care nu privește accesul public. Credem că acest lucru ar trebui să fie tratat separat. Raportul prezent și dezbaterea asociată reprezintă o contribuție foarte importantă și uh, sigur că o putem uh, discuta și în continuare într-un cadru mai uh, amplu recomandările făcute de Parlament menite să sporească transparența și să o mențină ca prioritară pe agenda instituțiilor este foarte importantă. Și în viitor, la întâlnirea mixtă a Comisiei Libe cu Parlamentul Cehiei de săptămâna viitoare, la care voi lua parte. Peste câteva săptămâni, iarăși, vom analiza această chestiune importantă a revizuirii regulamentului 1049. Cred că discuția nu trebuie să se oprească aici. Trebuie să discutăm deschis despre transparență eh, și să vedem ce mai putem face și în afara, să spunem, legislației oficiale pentru a a face ca accesul să fie nu numai deschis, dar să fie și mai prietenos, uh, apoi în legătură cu publicarea documentelor și alte exemple. Mm, și eu mi-am făcut, iată, registrul propriei mele uh, corespondențe, care a devenit accesibil direct pe site-ul web. Cred că și dumneavoastră puteți veni cu idei uh, asemănătoare cu privire la diverse chestiuni practice pe care le putem rezolva dacă reflectăm. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Wallström. Trecem acum la grupurile politice și din partea grupului PPE dau cuvântul domnului Herrero pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Capato. Raportul dumneavoastră este un raport foarte bun și este atât de bun încât în Comisia Libe nu s-a prezentat niciun amendament. Doar dumneavoastră ați introdus 18 amendamente pentru propriul dumneavoastră raport amendamente care au dat acestui raport, să zicem, un plus de radicalitate și care pe mine mă face să fiu îngrijorat. Aș vrea să prezint prin patru enunțuri amendamentele pe care le-ați prezentat dumneavoastră, amendamente pe care le-ați prezentat dumneavoastră după ce fuseseți susținut de toate grupurile politice. Unele dintre ele sunt imposibile, de exemplu, lucruri care nu sunt posibile până nu intră în vigoare tratatul de la Lisabona, de exemplu, uh, armonizarea diverselor comisii. Anul 2009 dorit să fie anul transparenței, dar acest lucru vine cam târziu. Deci, iată, sunt lucruri imposibil de realizat. Pe de altă parte, cereți lucruri care nu sunt de dorit. Să existe o transparență în ceea ce privește întâlnirile grupurilor politice, însă e nevoie și de dreptul la viață privată. Eu, dacă nu am aceeași opinie cu grupul meu, vreau ca acest lucru să facă în privat și nu e nevoie de transparență. Transparența e necesară pentru organismele publice, însă nu în sânul partidelor politice, unde dezbaterea trebuie să fie garantată și să existe dreptul la o anumită intimitate. Deci nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră. Există lucruri care nu sunt adevărate se spune că 90% din activitatea legislativă se face prin comitologie. Nu, este o exagerare, domnule Capato. Și comitologia implică niște principii de transparență în sine. Dacă dorim acum să avem mai multe mecanisme, mai multă birocrație și controle, atunci, practic, luptăm împotriva ceea ce dorim să obținem, și anume transparență și lucrurile să fie cât mai simple. Și un ultim lucru înainte ca domnul președinte să-mi atragă atenția pentru că mi-am depășit timpul, există un lucru care, câteva lucruri care nu sunt necesare. De exemplu, știu că pentru opinia publică este foarte frumos să spună transparență în activitatea deputaților. Să se știe că nu vin la plenară sau să vină să participe la comisie. Acest lucru se știe deja. Sunt lucruri accesibile pentru, pentru oamenii de rând. Sau ce bani primez din partea Parlamentului. Tot acestea se știu. Avem acces la aceste informații. Deci eu înțeleg că acest lucru e frumos pentru opinia publică, pentru că Așa lucrurile par mai frumoase, arată că doriți să protejați transparența, însă trebuie să facem lucruri care să fie și utile și să vedem lucrurile așa cum sunt. Și dacă, domnule Capaton, facem la lucrurile să fie văzute cum nu sunt într-adevăr, atunci nu am făcut prea multe progrese. Și vă mulțumesc, domnule președinte, pentru amabilitatea dumneavoastră. Mulțumesc. Acum, din partea grupului Socialist, domnul Cașman, două minute. Thank you, Mark. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Marco, pentru acest raport foarte bun, dar, din păcate, trebuie să fiu de acord cu alți colegi care spun că exagerez. Știu de ce. Antevorbitorul a spus că dacă nu cerem imposibilul, cum vom reuși să schimbăm lucrurile? Dar, într-adevăr, a exagerat. Nu vom transmite pe net ședințele grupurilor politice. Colegii nu vor spune ce fac și unde merg. Regulamentul uh, se referă la accesul la toate documentele produse sau primite de instituții în capacitatea lor legislativă. La asta trebuie să revenim. Trebuie să definim ce înseamnă capacitatea legislativă. Trebuie să vedem cum a funcționat până acum sistemul și cum îl putem îmbunătăți. Și asta vreau eu să fac împreună cu ceilalți și mă bucur că ministrul suedez, doamna Cecilia Malmström, este prezentă în sală uh, pentru că dânsa s-a ocupat de aceste chestiuni. Trebuie să îmbunătățim situația accesului. De ce? Pentru că multe lume își dau seama că se fac multe lucruri, mai ales la Consiliu, după cum ai spus, unde ministrilor uh, participă, dar dezbaterile și votul lor este secret. Și în momentul în care se revelează această, acest secret, se expune modul în care miniștrii din partea statelor membrilor votează, acești miniștri trebuie să răspundă în țările lor de origine de acest vot și cetățenii atunci se vor simți implicați în afacerile europene. Deci, Marco, din păcate, a exagerat, mai ales cu acest vis al tău dacă n-ai fi declarat că ești radical uh, italian, nu mi-aș fi dat seama de acest lucru din raport, dar te aștepți ca partidele politice să-și, să-și transmită pe internet uh, dezbaterile? Niciodată nu se va întâmpla acest lucru. Nu trebuie să se expună diviziunea din cadrul grupurilor, ci ar trebui să expunem faptul că ne aflăm aici pentru că credem într-o Europa care răspunde în fața cetățenilor. De aceea, uh, Ehm, când vei face lista de vot, chiar dacă te susțin cu sufletul, trebuie să folosesc rațiunea. Mulțumesc, domnule Cashman, pentru ehm, grupul ALDE, domnul Alvaro, două minute și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și ehm, salut pe vicepreședintele Comisiei Mâine vom vota raportul K4 privind accesul public la documentele instituțiilor europene. Colegul nostru este foarte eficient și am văzut, într-adevăr, că acest raport referitor la accesul public se discută aici. ar putea să mergem, uh, e putea să meargă mai departe decât uh, mandatul său. Nu știu dacă este așa. Trebuie însă să știm dacă este un lucru de care putem uh, discuta și cred că membrii grupurilor politice sunt cei care decid în camera atunci când avem de-a face cu subiecte foarte sensibile. Trebuie așadar mai întâi să se pună de acord uh, și să-și spele fiecare rufele murdare în familie. Sigur că uh, partidele politice și grupurile politice au uh, interes să fie, să se facă cunoscuți opiniei publice. Deci retransmit, să se retransmită în public dezbaterile pe care le au. Cred că pot spune așadar că Margot a făcut o treabă foarte bună, chiar dacă este posibil ca, din anumite puncte de vedere, propunerea sa să fie încă îmbunătățită. În comparație cu celelalte instituții, Parlamentul, și insistă asupra acestui lucru, pentru că vorbim despre transparența documentelor, dar și uh, despre uh, faptul că suntem mai uh, deschiși decât parlamentele naționale. Asta nu înseamnă că nu mai avem lucruri de făcut, și mă gândesc, în primul rând, la Consiliu. Michael a vorbit despre faptul că trebuie să știm cine ce decizie a luat și care este răspunderea politică pentru fiecare decizie. Mai avem și accesul la documente în cadrul procedurii de comitologie. De exemplu, uh, Mm, lichidele din uh, bagajele de mână în călătorile cu avionul. Este un lucru care nu este foarte ușor de înțeles de către cetățeni. Deci această nevoie de transparență uh, Uh, există întotdeauna și trebuie să ne ajute să fim transparenți pentru ca acțiunile și măsurile politice să poată fi înțelese uh, de către uh, contribuabili și de către toți cetățenii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cernechi, din partea grupului UN. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă vicepreședinta Comisiei, doamnelor și domnilor, trebuie să fim mai îngrijorați în legătură cu cetățenii de rând și nu ce se întâmplă cu eurocrații. Și în acest sens, cred că ar trebui să creștem transparența și credibilitatea instituțiilor europene. Una dintre problemele noastre este că nu întrebăm pe oameni ce părere au despre lucruri. Și nu organizăm referendumuri, de exemplu, pentru a vedea care este punctul lor de vedere. Acesta cred că este un motiv în plus pentru ca treburile interne să nu fie făcute publice însă cred că ar trebui să existe un acces deschis la informațiile noastre. Se spune că Uniunea și instituțiile europene sunt prea departe de cetățenii de rând și acesta ar fi unul dintre mijloacele de care dispunem pentru a ne apropia mai mult de ei. Mulțumesc! Acum, în numele grupului GUE, pentru un minut, Svensson. domnule președinte. Raportorul, domnul cappato arată în raportul său că multe lucruri lasă de dorit în ceea ce privește publicarea și transparența. Eu sunt în favoarea transparenței și susțin amendamentele depuse de raportor. Cred că Parlamentul trebuie să se exprime în favoarea unei transparențe sporite și cred că raportul domnului Cashman uh, va fi și el adoptat în acest sens. Nu putem delega um, capacitatea de a crea legislație, pentru că în fiecare an adoptăm o serie de acte legislative care nu sunt transparente în mod automat. E important să garantăm transparența și în modul în care deputații participă la lucrările Parlamentului și în legătură cu diferitele interese economice ale deputeților din Parlament. Sunt și în favoarea existenței unor registre publice. Nu e vorba de o exigență populistă, e vorba de o exigență politică. Domnul Lungren, două minute. Herr talman! Öppenhet är ett honnörsbegrepp i demokratin. i foarte mult, domnule Sigur că este important pentru orice democrație, pentru că în democrație alegătorii aleg cei care vor decide lor. Ar fi absurd acești reprezentanți aleși să aibă dreptul de a nu furniza informații celor care i-au ales. Și, de fapt, de multe ori se întâmplă așa, din mai multe motive, după părerea mea. În primul rând, această muncă este încredințată de multe ori nu celor care au fost aleși, ci altora. Apoi, în, în ideea de a se garanta, zicem noi, securitatea și sigur că există derogări și excepții de la regula transparenței din această cauză. Credem să că ar trebui să regândim toate aceste noțiuni și idei, pentru că astăzi informațiile nu mai pot fi ținute secrete. În plus, cetățenii au cerințe pe deplin legitime și nu mai putem în ziua de astăzi să ne ascult, ascundem Uh, și să venim cu diverse pretexte pentru a păstra secrete aceste informații. Odinioară, uh, totul era, aproape totul era secret în Uniunea Europeană, dar încetul cu încetul Uniunea a început să se deschidă, obstacole sau uh, au fost îndepărtate în 93, în 98 s-au acceptat Uh, cerințele de a spori transparența și sunt mândră că țara mea este uh, Suedia, este cea care are cea mai mare tradiție a transparenței privind accesul la documentele publice. Uh, sigur că este foarte important și ca uh, chestiunea o să, uh, să fie urmărită după hotărârea care a fost luată în vară. Dar mai avem încă multe de făcut dacă dorim într-adevăr ca transparența să domnească în Uniunea Europeană. Mai avem încă multe obstacole de depășit și de aceea cred că trebuie să susținem raportul domnului Capato, care este un bun început. Mulțumesc și acum domnul Romagnoli, un minut. Buona parte! Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord parțial cu ceea ce a făcut domnul Capato. Și cred că, de fapt, eu sunt singurul deputat italian care încearcă să publice de unul singur ce se întâmplă cu activitatea parlamentară și lista de prezență la întrebările care sunt puse din partea delegației italiene aici în Parlamentul European. Și presa italiană care m-a criticat de multe ori, cred că ar fi făcut mai bine dacă ar fi publicat această chestiune care este reprezentativă pentru activitatea parlamentară a delegației italiene aici. Acest lucru poate evidenția care este activitatea efectivă, care nu este același lucru cu reprezentativitatea în urma alegerilor. Deci, elogiez inițiativa lui Marco, dar nu sunt de acord cu câteva puncte din propunerea lui. Domnul Marinescu, vă rog două minute. Mulțumesc, domnule uh, uniunea europeană este fondată pe principiul transparenei la care face referire tratatul uniunii europene în articolul unu i articolul șase precum i carta drepturilor fundamentale a uniunii europene în articolul. patruzeci și unu europa a promovat de la început luarea deciziilor într un mod cât mai transparent i cât mai aproape de cetăean parlamentul european prin natura lui este primul care promovează accesul publicului la procesul decizional opiniile diferite asupra lucrărilor legislative sau nelegislative contribuind la creterea încrederii cetăenilor europeni în instituiile europene. în acest moment accesul publicului la documentele instituiilor europene este destul de bun este evident însă că legislaia europeană din două mii unu care reglementează acest drept de acces trebuie adusă la zi parlamentul a cerut comisiei încă din două mii șase să prezinte propuneri de modificare a regulamentului formulând mai multe recomandări toate documentele care servesc la elaborarea actelor juridice să fie direct accesibile publicului i înfiinarea unui punct unic de acces la documentele care servesc la elaborarea legislaiei. comisia a inut cont de aceste recomandări care au fost de altfel incluse în noua propunere de regulament din. două mii opt pe parcursul procesului decizional pările se confruntă cu opinii diverse câteodată contradictorii negocierile conduc la cea mai bună decizie acceptabilă pentru toi. cetăeanul european trebuie să fie informat despre tot parcursul care a condus la adoptarea deciziilor pentru că aceste decizii îi afectează viaa în mod direct. democraatia põhineb läbipaistvusel ja avatusel. eriti tähtis publicare. Acest lucru este deosebit de important, mai ales acum, în vederea alegerilor uh, pentru Parlamentul European. Uh, trebuie să avem, uh, să asigurăm o mai, participare mai activă a cetățenilor la alegeri. Pentru asta trebuie ca ei să dispună de informații pe care să le înțeleagă din toate punctele de vedere, pentru ca cetăț- pe cetățenii să îi intereseze alegerile. Pe, anumite, pe baza unor anumite criterii de căutare, cetățenii ar trebui să poată avea acces la ceea ce se întâmplă, ceea ce se discută de către reprezentanții lor. Uh, în plenar, uh, în cadrul comisiilor permanente, uh, întâlnirile cu delegații și așa mai departe. Susțin de asemenea ideea creării unui registru interinstituțional unic este foarte important ca cetățenii să poată urmări uh, toate procedurile și să aibă un uh, acces, să spunem, de tip ghișeu unic la toate aceste documente. Susțin așadar raportul Capato. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Harkin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe domnul Capato pentru raportul său. E foarte important să avem dezbaterea de astăzi. Când vorbim de responsabilitate și transparență, trebuie să începem cu noi înșine și aceasta înseamnă instituțiile europene. Sunt de acord cu multe puncte din acest raport, dar am câteva probleme. În primul rând, dacă oferim informații în legătură cu activitatea membrilor, trebuie să ne asigurăm că aceasta este inteligibilă, pentru că altfel vom ști până la urmă prețul la toate și valoarea la nimic. Și cred că Mm, acest lucru este cel mai important. Toate aceste informații asupra activităților membrilor trebuie să se refere la toate activitățile, nu doar la comisii sau la delegații, pentru că altfel nu uh, se poate vedea activitatea care este mai importantă. De asemenea, Romagnoli spunea că munca sa bună n-a fost preluată de mass media. În sfârșit, aș vrea să spun că problema cea mai importantă este că avem nevoie de transparență și de capacitate legislativă și sunt de acord cu domnul Cashman. Toți cetățenii ar trebui să știe cum votează miniștrii în Consiliu, pentru că acest lucru este crucial. Altfel, întotdeauna învinovățim Bruselul atunci când ceva nu merge acasă. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Martin pentru un minut. Meine Erfahrung ist vermutlich din experiența mea, experiența mea este foarte similară cu cea a milioane de europeni. Doamnă comisar, fac parte din acest parlament din 1999. Am ajuns în acest parlament cu mult entuziasm, dar uh, nu mai am același entuziasm astăzi. Ca și ceilalți cetățeni, doresc să știu cum se iau deciziile, ce se face cu banii. Din păcate, dincolo de tot felul de măsuri, se află intenții de a nu ne asuma sau a unora de nu-și asuma responsabilitatea. Vă rog să faceți mai multe decât până acum pentru a crea baze pentru acest lucru. Spun acest lucru după 10 ani. Pe Coelho, per 2 minute. Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente Wallström, Sras. e Srs. Deputados, o princípio de da transparência é um... Domnul Coelho, vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, principiul transparenței este fundamental în Uniunea Europeană. Acesta este principalul element al democrației noastre și aceasta permite cetățenilor să ia parte la procesul de decizie. Și acțiunea publică este facilitată în acest fel. Iată de ce toate instituțiile democratice trebuie să garanteze accesul la documentele, activitățile și deciziile sale, cu excepția, bineînțeles, a acelor documente sensibile. Oricum este nevoie de o cooperare între instituții pentru a investiga activitatea instituțiilor și Consiliul a fost criticat tocmai pentru că nu a cooperat cu celelalte instituții, limitând accesul la documente esențiale. Iată de ce. Sentința dată de Curtea de Justiție Europeană prin cazul Turco a fost salutată și a fost un pas înainte esențial pentru a înțelege ce trebuie să facă Consiliul de acum înainte. Și trebuie să integrăm și sentințele recente ale Curții de Justiție, precum în cazul Turco. Câteva dintre propunerile raportorului merg dincolo de ceea ce ne permite cadrul juridic, așa cum au subliniat domnul Cashman și domnul Herrero. De exemplu, cerințele referitoare la parlamentele naționale n-au niciun fel de temei juridic. Sentința Turco ne arată că regulamentul trebuie să fie ajustat, ținând cont de riscurile apărute și în cazurile necesare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Chiriță. Domnule președinte, aș dori să subliniez faptul că, dacă inițial domnul Capato a avut o inițiativă cu o largă susținere, cele 18 amendamente introduse ulterior au dus la o pierdere a sprijinului inițial. Susțin totuși faptul că accesul publicului la documentele parlamentului consiliului și ale comisiei este esențial pentru apropierea uniunii europene de cetățean. subliniez în primul rând necesitatea publicării documentelor principale din cadrul procedurii comitologiei. în al doilea rând consider că pe site ul parlamentului european la fișa personală cu activitățile fiecărui eurodeputat ar fi bine să se publice și amendamentele depuse de către deputat în comisiile parlamentare din care face parte cetățeanul trebuie să vadă clar ce amendamente a depus eurodeputatul în procesul decizional european alături de rapoarte rezoluții discursuri în plen. în al treilea rând consiliul european atunci când acționează ca instituție colegislativă alături de parlament ar trebui să și publice dezbaterile așa cum parlamentul și le publică pe ale sale. consiliul ar trebui să dea dovadă de transparență publicându și dezbaterile încă de pe acum înainte ca tratatul de la lisabona să l oblige la aceasta. vă mulțumesc. Doamnă Tomașescu, un minut. Mulțumesc, domnule președinte Cetățenii au uh, multe drepturi și unul foarte important este dreptul la uh, informare uh, cu privire la deciziile luate în numele lor de către reprezentanții lor aleși. Este foarte important când vorbim despre instituțiile Uniunii. Consiliul are documente la care este greu să obțină accesul mm, și când informațiile apar pe site-ul web, e bine, ele trebuie să fie prezentate într-un mod prietenos pentru beneficiar. Și nu trebuie să uităm că nu toată lumea are acces la internet. Avem acea fractură digitală care există. Sigur că se pot adresa bibliotecilor, dar există și persoane cu dizabilități Uh, și nu trebuie să uităm așadar că aceste informații trebuie să fie furnizate și accesibile tuturor și nu doar celor uh, favorizați. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cederschild. Transparența a evoluat foarte mult în Uniunea Europeană în ultimul timp. Cred că cu toții suntem de acord cu aceasta. de la aplicarea regulamentului 1049 și de la implementarea a paginilor internet. În ultimii ani am văzut acțiuni foarte interesante din partea Comisiei. N-a fost simplu, însă cred că cooperarea din ultimii ani a fost una foarte bună. Și trebuie să spunem, să recunoaștem atunci când Comisia face lucrurile bine. E adevărat și domnul Alvaro a spus deja acest lucru, există chestiunea actelor legislative și a motivelor în spatele acestora care nu sunt făcute publice. Însă e important să știm, pe de altă parte, ceea ce se face în, via- în, în activitatea de zi cu zi. Acest lucru mi se pare absolut potrivit însă informația pe care o oferim trebuie să fie cea relevantă. Sunt de acord cu raportul domnului Capato, însă cu condiția ca aceasta să nu implice o povară birocratică. Mulțumesc, domnul Rogalski. o parte Domnule președinte, cred că punctul de precare trebuie să fie acela că trăim în țări în care statul de drept este o realitate. De aceea, cetățenii au dreptul absolut la transparență și deschidere din partea noastră. Acest lucru înseamnă că propunerile legislative, de exemplu, trebuie să fie făcute publice. În Consiliu acest lucru nu este o realitate. Aceste documente sunt într-un fel ținute secrete Cred că avem nevoie de o sursă unică pentru accesul la toate procedurile și documentele. Astfel, putem rezolva această problemă. Funcționarii au tendința să ascunde documente. Noi trebuie să le facem publice. Doamna Doyle. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție cele spuse de raportor. Sunt, avem două lucruri, accesul la aceste documente și uh, accesul la documentele din domeniul nelegislativ. Eu susțin ceea ce se numește transparența activă privind libertatea, la, libertatea informației. Uh, nu este vorba de întâlniri secrete și documente secrete ale Consiliului. Cred că ar trebui să știm uh, cum votează miniștrii noștri, astfel încât să îi putem trage la uh, răspundere. De asemenea, uh, doresc să existe acces la fișele de prezență ale europarlamentarilor, pentru că aceștia, adică noi, am fost aleși de către cetățeni și trebuie să dăm socoteală în fața lor. Sugestia <clears throat> ca toate discuțiile partidelor politice să fie accesibile uh, uh, publicului, ei bine, vă spun sincer că pe mine nu mă deranjează. Noi facem o treabă bună și onorabilă aici și trebuie să ne asumăm acest lucru, cât și demnitatea profesiei noastre. Mulțumesc! Mulțumesc și eu și acum domnul Fatuțo. Sono assolutamente certo che la relazione... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt convins că raportul domnului Capato nu a dorit să dăuneze drepturilor și privilegiilor um, funcționarilor publice care au anumite privilegii și să țină lucrurile departe de ochiul public. Cred că există motive suficiente pentru a susține acest raport, însă există și îngrijorări din partea anumitor colegi, pentru că aceste proceduri pot fi duse până la extreme. De exemplu, administrațiile publice care doresc să vadă ce facem noi sau cetățenii care doresc același lucru. Noi suntem deschiși tuturor și vrem să le arătăm ce facem aici și dar acest lucru nu poate fi dus până într-acolo încât să se vadă ce se întâmplă în propriile noastre familii. Cred că aceasta ar fi neproductiv și ar trebui să punem o limită înainte de a avea legislația din partea Comisiei. Vă mulțumesc. Domnul Sikerski. Domnule președinte, transparența, deschiderea trebuie să fie elementele centrale în orice se face în numele Uniunii Europene și în numele instituțiilor sale. Dacă așa ar fi, cetățenii de rând ar înțelege mai bine ce se face la nivel european. Cred că ne confruntăm cu o criză a încrederii și, în acest mod, putem rezolva această problemă. Instituțiile se confruntă cu o criză a încrederii. Acesta este și mesajul pe care trebuie să-l decodăm din rezultatul referendumurilor din Franța, regatul țărilor de jos sau Irlanda. Trebuie să obținem acceptarea cetățenilor, susținerea lor. Astfel, vom, deciziile noastre luate în numele oamenilor vor avea mai multă autoritate. Parlamentul European are, cred, un rol de jucat aici noi, ca reprezentanți direcției cetățenilor, avem acest rol. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați. E bine, vă mulțumesc pentru această discuție și dezbatere destul de greu de rezumat. Dacă aș încerca să o fac, aș repeta ceea ce tocmai ați spus și anume faptul că este vorba de o chestiune uh, fundamentală pentru orice democrație. Eh, din punctul de vedere al cetățenilor este, cetățenilor este vorba de dreptul lor de a ști, de a avea acces la informații, la documente, eh, de a eh, putea să urmărească și să facă niște alegeri în cunoștință de cauză. Pe 7 iunie, cetățenii Europei, nu-i așa, vor alege, vor vota și este așadar esențial să aibă acces la aceste informații. Ehm, continuăm să purtăm, să spunem, această povară a diferențelor istorice în ceea ce privește cultura percepției cu privire la transparență, ce trebuie să fie public și ce nu. Eu vin dintr-o țară în care avem o tradiție îndelungată a deschiderii și accesului la documente. Poate că în alte state membre s-a întâmplat invers, toate lucrurile au fost secrete până la un moment dat. Și cred că asta este un lucru pe care trebuie să încercăm să-l abordăm și să găsim o soluție. Raportul a mai arătat și legăturile care există între toate aceste chestiuni și trebuie să le abordăm din punct de vedere politic. Sigur că frumusețea tratatului de la Lisabona, care va extinde dreptul la informații și accesul la Eh, documente eh, va contribui la mm, eh, soluționarea, să spunem, acestui joc al arătatului cu degetul. Și domnul Cașman a menționat acest lucru ca element foarte important pentru noi toți. De aceea cred și sper Eh, și vă asigur că puteți eh, continua pe, eh, conta pe mine. Voi căuta în continuare să mă asigur că și Comisia Europeană lucrează și se străduiește să îmbunătățească accesul cetățenilor la registre și la toate acele documente și informații despre care vorbea domnul Capato. Cred că trebuie ca această presiune asupra Comisiei să, fie, să existe în continuare, dar același lucru se aplică și Parlamentului. Și dumneavoastră puteți să îmbunătățiți și să faceți ca informațiile să fie mai uh, și lucrările Parlamentului să fie mai deschise și mai transparente. Toate aceste lucruri vom întări democrația în Europa și în felul acesta vom avea, vom putea să pregătim mai bine și alegerile europene care vor reprezenta până la urmă un test și din acest punct de vedere. Vom reveni la această discuție. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum dau cuvântul raportorului, domnul Capato. La eh, comisar... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc foarte mult, domnului comisar. Vorbisem deja înainte și în raport se recunoaște că a existat o îmbunătățire a accesului la informații. Aș vrea să subliniez aici un alt lucru. Nevoia unei schimbări de paradigmă pentru că informația este concepută încă de la început în vederea publicării sale. Și Ceea ce cer eu nu este să se publice absolut totul. Avem nevoie însă de un sistem care să fie conceput încă de la început pentru a avea acces la document nu doar atunci când cerem acest lucru, ci să ne permită să avem acces la informație în momentul în care aceasta apare. Bineînțeles, ținând cont de anumite obligații și rezerve. În ceea ce privește dezbaterile grupurilor politice, vreau să spun uh, colegii Doyle și uh, colegii Rur care văd care a plecat din sală. Este vorba de o îmbunătățire a accesului la informații și aceasta nu înseamnă că nu oferim grupului posibilitatea de a avea întâlniri cu ușile închise. Nu este vorba de o obligație absolută a grupurilor de a deschide toate ședințele lor publicului. Este vorba de o structură care să permită mai multă transparență. Și cred că ceea ce spunea doamna Rur nu este corect, și anume informațiile referitoare la prezență și la voturi sunt disponibile toate. Nu, nu e adevărat. Există, într-adevăr, procese verbale ale comisiilor parlamentare și pot fi obținute informații dacă facem o muncă de anchetă pentru fiecare ședință în parte. Și eu însumi am fost victima acestui proces pentru că un jurnal italian a publicat uh, cu un titlu foarte mare că eu eram cel care lipsea întotdeauna la ședințe și la jumătatea mandatului făcuseră un calcul pentru puținele luni în care eu de fapt eram membru al Parlamentului, pentru că celelalte luni uh, nu, eram, nu fusese membru. Deci niște calcule greșite. E vorba de informații care să fie clare astfel încât să evităm manipularea și abuzul uh, față de aceste informații. Și știu că demnitatea muncii parlamentare este foarte importantă și nu depinde doar de prezențe și de absențe, dar nu înțeleg de ce noi ar trebui să ascundem pe jumătate aceste date și aceste informații, permițând astfel uh, tot felul de uh, abuzuri demagogice. Sper că aceasta să clarifice această problemă. De asemenea, trebuie rezolvată și problema votului pentru persoanele cu handicap. Nu știu de ce PPE-ul a cerut un vot prin diviziune la acest punct. Oricum, este un punct foarte important. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că m-ați permis să vorbesc până la capăt. Mulțumesc, domnule Capato. Sper să fiți reales. Acum dezbaterea se închide și votul va avea loc mâine. La ordine del giorno reca la relazione de Alexander. Și acum, pe ordinea de zi, avem raportul Lambsdorff în legătură cu contractele de achiziții publice în domeniul apărării și securității. Domnul Lambsdorff pentru 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte.